prevederi vor schimba lucrurile, cred, pe teren și vor reduce diferențele între condițiile uh, bărbaților și cele ale femeilor. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar, dezbaterea s-a încheiat, votul va avea loc mâine la ora 12. Acum, pe ordinea de zi, avem raportul domnului Triantafilides privind uh, consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul Uniunii Europene. Domnul Triantafilides, sunteți în sală? Da. Mulțumesc. Doamna președinte, domnule comisar, Negocierile privind un sistem european de azil uh, uh, durează deja de multă vreme, de mulți ani și ne îndreptăm acum către un progres și deschidem o nouă eră în acest domeniu. Totuși, situația arată că nu vom ajunge exact la ceea ce ne-am dorit. Sigur că s-au făcut niște pași pozitivi, însă probabil că mai este nevoie de timp pentru parcurgerea diferitelor etape. Cred că avem nevoie de o abordare, de o abordare progresivă. mai ales în ceea ce privește dorințele noastre de întărirea cooperării în domeniul azilului. În acest sens, trebuie să vedem cum se transpun toate aceste deziderate în termeni practici și din punct de vedere bugetar și din punct de vedere al cooperării între statele membre. Și așteptăm de la Comisie acum să ne înainteze inițiativele legislative relevante pentru a ne asuma obligațiile pe care le avem încă din 1999. Doresc să mulțumesc tuturor celor din Parlament care au uh, colaborat foarte bine cu mine pe acest dosar. Mulțumesc. Uh, trecem acum la procedura CHDI și îi dau cuvântul domnului Papa Nicolau. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului PPE, doamna Holmeier, uh, raportor din urmă și numele meu, doresc să felicit raportorul pentru acest raport. Uh, trebuie să subliniez faptul că această dezbatere e importantă. Dezbaterea a fost interesantă în fazele pregătitoare ale acestui raport. Negocierile privind pachetul uh, pentru azil continuă și a trebuit să respectăm uh, un program foarte strict. Um, astfel, putem face propuneri, putem să înaintăm idei și după um, finalizarea negocierilor, uh, după cum a spus raportorul, uh, vom uh, fi într-o situație mai bună, pentru că Responsabilitatea comună, solidaritatea și împărțirea poverii trebuie să fie principiile care să ne călăuzească. Raportorul um, are aceste priorități și urez numai mult succes. Are cuvântul acum domnul Romeva. Mulțumesc. Doresc să-l uh, felicit pe raportorul nostru. Uh, printre altele pentru că, așa cum a spus, este vorba aici de a garanta o bună funcționare a sistemului european de azil, un lucru foarte important în uh, timpurile noastre. Știți că se registrează în continuare decese ale celor care încearcă să traverseze Mediterana pentru a ajunge în Europa și se semnalează o lipsă de măsuri concrete uh, care nu face decât să alimenteze această situație. Ca urmare, trebuie să insistăm pe necesitatea solidarității între statele membre. Și asumându-ne aceste responsabilități politice, am putea să punem în capăt dificultăților cu care se confruntă anumite țări care nu pot face față situației singure. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Cucovici.

îmi exprim sperana că în viitoarea perspectivă financiară fondul pentru azil i migraie va contribui la o mai bună gestionare i cooperare între statele membre în problematica azilului. Vă mulțumesc. Basescu. La Mulțumesc, doamnă Are cuvântul doamna Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană s-a angajat ca până în 2012 să ducă la bun sfârșit sistemul comun de azil. Obiectivul este să avem reglementări uniforme uh, și să se clarifice niște sisteme, niște criterii clare, iar ducerea la bun sfârșit al acestui, a acestui sistem este esențială. Fluxurile de migranți sunt mixte uh, și includ migranți, uh, solicitanți de azil, dar de multe ori și minori care sunt neînsoțiți. Toate aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. Statele membre de multe ori nu sunt Uh, nu au suficiente capacități pentru a procesa toate solicitările de azil. Trebuie să distribuim mai bine competențele, trebuie să creăm mai multă încredere, trebuie să îmbunătățim și cooperarea uh, tehnică. Mulțumesc, doamna Tunund Onstein. Um, my wszyscy znamy problemy Malty, problemy Włoch. Mulțumesc. Cu toții cunoaștem problemele Maltei sau ale Italiei, la Lampedusa sau ale Greciei, a tuturor țărilor care au ieșire la Marea Mediterană. Dar nu vorbim mult despre țările um, de la frontiera de est a Uniunii Europene. Um, azilul este o provocare majoră pentru noi toți. Nu trebuie să existe o diferențe între problemele europenilor din Sud, ale europenilor din Nord. Trebuie să avem o politică comună. Mă bucur să observ că atât de mulți aici vorbesc despre solidaritate la nivel european. E nevoie de supraveghere poate chiar uh, un serviciu comun de pază la frontieră. Astfel ne putem asigura că acești oameni vor fi tratați cu demnitate și um, că se vor putea face mai multe pentru că ei să trăiască demn după ce ajung aici, la noi, în Uniunea Europeană. Domnul Pașca. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, din ce în ce mai mulți migranți uh, vin spre Europa în urma primăverii arabe. Uh, politica comună în domeniul azilului este din ce în ce mai importantă. Țările din Sud sunt cele mai afectate și au și reacționat. Ar dori ca povara să fie distribuită în mod egal și să fie suportată și de către alte state membre. Însă, soluția simplă nu duce întotdeauna la succesul dorit migranții vin în Europa în speranța de a găsi aici o viață mai bună. Ei știu că fost, fostele puteri coloniale, că, că stăpânesc limba unei foste puteri coloniale, de exemplu, și că se vor putea integra în societate. Însă cei care vin din Algeria sau din India, Uh, vorbesc engleză sau franceză, dar dacă ajung în Estonia sau în România, uh, se creează o barieră lingvistică enormă, iar integrarea devine imposibilă. Pentru a soluționa o astfel de situație, migranților ar trebui să li se dea posibilitatea de a alege în ce țară doresc să fie integrați. Domnul Nicolașici, ultimul uh, intervenant. Mulțumesc, doamnă președinte. Vážený pán comisar. Eh, Stimați colegi, domnule comisar, doamnă președinte. Sistemul comun european al uh, azilului ar, trebuie să fie uh, încheiat Uh, la sfârșitul lui 2012, în anul 2012. Trebuie să fie un sistem nou care să, ara, să garanteze că statele membre au căzut de acord asupra unui numitor comun. Înțeleg pe colegii din statele care sunt confruntate cu mari fluxuri migratorii. Știm care sunt crizele din Italia, din Malta, dar și țara din care vin eu se confruntă cu noi fluxuri migratorii care nu mai văd țara ca pe o țară de tranzit. Doresc să se stabilească în Slovacia. Sunt foarte mândru de faptul că Slovacia a făcut progrese în acest domeniu. Am vizitat un uh, cămin pentru solicitanți de azil uh, în țara mea uh, condițiile sunt foarte bune, se oferă îngrijiri de sănătate și posibilități de integrare. Sunt convins că acest raport va fi un succes. Îi dau cuvântul acum domnului comisar în încheierea dezbaterii CHDI. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați parlamentari, doresc să-i mulțumesc în primul rând uh, raportorului pentru um, elaborarea acestui raport. Uh, mulțumesc și celorlalți uh, deputați implicați în acest proces. Uh, Comisia salută contribuția Parlamentului European la um, întărirea solidarității în domeniul sistemului european de azil. Uh, salutăm uh, faptul că um, susțineți că ideea de solidaritate trebuie să meargă mână în mână cu ideea de responsabilitate. Dimensiunile pe care ar trebui să se dezvolte solidaritatea au fost identificate și confirmate de către toate instituțiile noastre cooperarea practică și asistența tehnică în um, susținerea acțiunilor um, sistemului european de azil trebuie să uh, meargă în mână în mână. Este nevoie de un parteneriat uh, strâns între toți actorii din acest domeniu în uh, beneficiul tuturor uh, solicitanților de azil și a celorlaltor uh, beneficiari de protecție internațională. Permiteți-mi câteva considerații. Uh, abordarea noastră privind solidaritatea trebuie să fie reciprocă și echilibrată. Trebuie să mergem mai departe de simpla um, combatere a uh, imigrării ilegale. Trebuie să oferim un sistem european de azil corect. Solidaritatea și azilul nu înseamnă numai urgență sau uh, reacție cel mai bună modalitate pentru a obține o încredere reciprocă este integrarea acestui sistem în um, activitățile noastre de zi cu zi. Solidaritatea trebuie să fie un demers de zi cu zi. Chiar dacă este mai puțin vizibil decât, uh, din punct de vedere politic decât intervențiile de urgență. Trebuie monitorizate toate angajamentele pe care ni le-am asumat, pentru că uh, <clears throat> raportul Comisiei privind solidaritatea și uh, raportul privind uh, chestiunile legate de imigrare vor deveni un exercițiu anual al Comisiei, începând cu anul uh, viitor. De asemenea, aș dori să răspund criticilor pe care le-a făcut raportul uh, cu privire la dubla reglementare și cu, cu privire la regulamentul de la Dublin, îmi cer scuze, regulamentul Dublin 2. Acest regulament recunoaște um, povara disproporționată pe care o suportă anumite state membre din cauza poziției lor geografice. Statele membre uh, care nu au uh, o frontieră externă pot și ele însă să se confrunte cu astfel de situații disproporționate și experiențele recente au arătat uh, acest lucru. Mijloacele pe care le avem la dispoziție sunt uneori insuficiente uh, ceea ce oferă anumitor solicitanți de azil șanse mai bune decât altora. De aceea este nevoie de o mai mare armonizare în uh, a doua fază de implementare a sistemului european comun de azil. Colaborarea între instituțiile noastre este vitală în acest sens. Doamna președintă, mulțumesc, domnule comisar. Încheiem aici dezbaterea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume dezbaterea comună privind farmacovigilența. Vom discuta despre raportul doamnei McEwen privind uh, modificarea unei directive și apoi vom discuta și despre propunerea de regulament. Și pentru început îi dau cuvântul doamnei Linda McEwen pentru patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte.